Procesul verbal al întâlnirii de ieri, textul va fost înmânat. Aș vrea să vă rog, dacă aveți observații pe marginea acestui PV, să le prezentați. Dacă nu, considerăm procesul verbal adoptat. Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea comună referitoare la reforma politicii agricole comune.